Zum Tagungskalender, Herr Kollege Samberg. În ceea ce privește voturile, domnul Sander, poate credeți că din cauza că părăsesc Parlamentul în iulie, nu am o părere cu privire la programul Parlamentului în 2010. Însă, cred că trebuie să folosesc această ocazie pentru a protesta împotriva faptului că sesiunea Parlamentului se desfășoară la Strasburg. Este o risipă de bani absolut scandaloasă. Nu există niciun fel de motiv pentru această risipă, pentru că există un parlament uh, în uh, Bruxelles și atunci când le explic contribuabililor britanici cât de mari sunt cheltuielile, sunt, uh, uh, sunt uh, șocați, mai ales în contextul acestei crize economice. A venit timpul să punem capăt acestei navete la Strasburg, să ne asigurăm că Parlamentul funcționează doar la Bruxelles și să economisim resurse pentru a le folosi în scopuri mai nobile. Vă mulțumesc. Domnul Heathen Harris, un minut. Uh, Mr. Chairman, uh, each... Domnule președinte, în fiecare an conferința președinților înaintează amendamente diferite pentru a, sigur, a se asigura că noi petrecem mai mult timp la Strasbourg decât am trebui, ar trebui. Și e inutil dacă ne gândim ce facem aici. Ne pierdem vremea venind la Strasbourg, deci nu ar trebui să venim deloc la Strasbourg. Parlamentul ar trebui să poată hotărâ care să fie sediul său. Colegul meu, domnul Posselt, recunoaște faptul că există anumite avantaje locale pentru politicienii din această zonă, însă nu ne e ușor să facem naveta tuturor, cum face lumea lui din Germania. Când vin uh, vizitatorii, cei care vor să vadă cum funcționează Parlamentul, deci avem deja niște clădiri foarte bune la Bruxelles pe care ar trebui să le uh, folosim. Nu trebuie să risipim banii venind aici. La raportul McGuinness, uh, domnul uh, Anan a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Oh, the McGuinness report on the, on the petitions. Cu privire la petiții, raportul McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să ridic o singură problemă și anume povestea scandaloasă a confiscărilor de terenuri în Spania, de care s-a ocupat Comisia pentru Petiții în ultimii ani, oricare ar fi naționalitatea noastră a celor care au suferit de abuzurile uh, datorate legii urbanizării, pentru noi toți este era important să se discute această chestiune în Parlament și uh, deputații spanioli ne-au înșelat speranțele. Fac un apel la adresa uh, colegilor din Partidul Popular pentru a înțelege că proprietatea este sfântă. Ei ar trebui să știe cel mai bine cât de important este ca uh, titlurile de proprietate să nu fie încălcate de către stat. Vă mulțumesc! raportul Zaborska, acum integrarea dimensiunii de gen în lucrările uh, Comisiei, domnul Tacula. Mr. Tacula. Domnule Tacula, aveți cuvântul. Haluan ensinnäkin lausua tästä Zaborskan mietinnöstä, että minusta tämä on... Mulțumesc. În ceea ce privește raportul Zaborska, după părerea mea, cred că se îndreaptă în direcția cea bună. E important ca Parlamentul să se implice mai mult în ceea ce privește ajungerea la paritate între bărbați și femei. Atunci când se stabilesc listele pentru alegeri, de asemenea, trebuie intervenit. Trebuie să avem un număr egal între candidați și candidate. De asemenea, trebuie să facem toate acestea pentru ca într-o bună zi ambele sexe să fie reprezentate egal și pentru ca rolurile sexelor să nu fie predeterminate. Avem nevoie de bărbați și de femei în măsură egală, deoarece bărbații și femeile trebuie să fie egali. Și de aceea noi trebuie să acționăm în mod clar pentru a îmbunătăți cunoașterea situației, pentru ca ambele sexe să poată colabora pentru o mai bună economie în Europa. Acum are cuvântul domnul Anan. Mulțumesc, domnule președinte. Putem economisi mult dacă creăm o rețea electrică europeană. Undeva în Europa tot timpul există un surplus de energie și înlăturarea barierelor naționale ne-ar reduce în mod substanțial dependența de importuri de energie. Din nefericire însă, acest model de integrare, o piață liberă, decentralizată, nu este modelul pe care noi l-am votat. Deci în loc să ne îndreptăm pe această cale, um, am acționat uh, diferit. E vorba de o diferență ideologică clară între UE, între piața liberă care se bazează pe recunoașterea reciprocă a produselor și o piață armonizată unde consumatorii au mai puțini opțiuni la dispoziție și unde autoritățile reglementează și Marea Britanie până acum 2 ani eram singurul producător net de energie și acum ne aflăm oarecum într-o situație de echilibru, însă o, o politică comună în domeniul energiei ar putea să fie în detrimentul nostru, așa cum se întâmplă și în domeniul pescuitului. Vă mulțumesc. Domnul Kamal, un minut. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a continua, aș vrea să îi mulțumesc raportoarei, doamnei Morgan. Știu că va părăsi Parlamentul. Nu întotdeauna suntem de acord în privința anumitor chestiuni, însă cu toții suntem de acord că a făcut uh, eforturi foarte mari în privința acestui raport. Liberalizarea telecomunicațiilor a fost un succes în Marea Britanie a contribuit la scăderea prețurilor și la îmbunătățirea serviciilor. Este păcat că piața energetică și uh, piața poștală au rămas în urmă în această privință. Trebuie să rezolvăm problema separării uh, uh, rețelelor. Nu este de asemenea normal ca anumite părți să fie deschise pentru concurență, în timp ce țări ca Franța sau Germania pot accesa piața britanică, însă împiedică celelalte țări să ajungă pe piața, pe piața lor. Este timpul să impulsionăm o liberalizare. Mulțumesc. Domnul Belet, doamna, domnul Tacul are cuvântul un minut. La raportul Belet. Puhemies, Ensinnäkin haluan todeta tästä... Mulțumesc. vrea în primul rând să îi mulțumesc domnului Ivo Pelet pentru raportul dumnealui privind etichetarea pneurilor. E important să acordăm atenție acestor probleme și anume să economisim energie la transportul și în același timp să acționăm într-un mod cât mai eficient cu putință. E important, prin urmare, să vorbim despre pneuri, însă atunci când vorbim despre transportul rutier și despre pneuri, Trebuie să ne reamintim faptul că siguranța rutieră este principala prioritate și ar trebui să se afle pe primul plan. De aceea e nevoie de un echilibru atunci când sunt produse pneurile. E clar că trebuie să o facem într-un mod cât mai uh, eficient și uh, economisind energie, însă în același timp să nu uităm importanța siguranței rutiere, deoarece aceasta nu are cum să fie redusă, nici măcar cu puțin. Pe toate drumurile noastre trebuie să conducem având uh, în minte siguranța rutieră, care e pe primul loc. Vă mulțumesc. Raportul Văleana cu modificarea regulamentului 717 privind telefonia mobilă și a directivei privind comunicațiile electronice. Tot uh, domnul Tacula va avea cuvântul. Arvoisa puhemies, haluan... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Vălean pentru excelentul raport pe care l-a întocmit. Este absolut crucial ca în Uniunea Europeană, pe viitor, să ajungem la o situație în care piața noastră internă, pe întreg teritoriul uh, comunității, să ne permită reducerea costurilor la apelurile internaționale. Cu toții călătorim și vedem cum de multe ori trebuie să ne cumpărăm un alt SIM card, trebuie să facem tot felul de operațiuni pentru a ne folosi telefonul celular și de multe ori trebuie să plătim niște sume absolut incredibile. Acest lucru contravine liberei circulației a persoanelor. Avem nevoie de o adevărată circulație liberă în întreaga Uniune Europeană. Trebuie să avem o situație în care prețurile la telefonia mobilă să fie aceleași. Interesul cetățenilor trebuie să fie prioritar și doar așa trebuie să acționăm. Doar astfel vor putea scădea prețurile la apeluri. Cine? Ca raportor la Comisia pentru Piața Internă, mă bucur să vedem că am introdus mai multă transparență. O mare problemă a fost faptul că de multe ori consumatorii când se întorceau acasă vedeau cât de mare era factura la telefon. În ceea ce privește acele praguri pentru prețuri, fără acest regulament prețurile ar fi scăzut oricum. Majoritatea consumatorilor, 70% dintre aceștia, nu uh, au, nu folosesc roamingul. Deci rata de folosire a roamingului este scăzută, practic. Deci noi nu facem decât să reducem costurile pentru câțiva privilegiați, cum ar fi jurnaliștii, parlamentarii europeni și oamenii de afaceri. Atunci când companiile încearcă să recâștige aceste venituri din alte părți, e important să nu îi taxeze mai mult pe utilizatorii naționali deci nu cred că ar trebui să furăm de la cei săraci pentru a plăti facturile de telefon ale celor bogați. Mr. Golnish. Domnul Golnish. Domnule președinte, salut adoptarea raportului domnului Vădean pe un subiect care, iată, se mai întâmplă și așa, un subiect în privința căruia se aplică competențele Uniunii Europene, și anume telecomunicațiile. Câteodată situația este de-a dreptul intolerabilă. Există prea mulți consumatori care descoperă surprinși după ce au folosit un telefon portabil uh, uh, care avea roaming uh, De exemplu, eu unul am fost în Italia, m-am conectat la internet și am primit o factură din partea operatorului francez de 1200 de euro. În altă zi eram uh, undeva între Evian și Genève și am primit uh, o factură de 3000 de euro pentru comunicare, pentru uh, apeluri este o adevărată înșelătorie și operatorii nu dau dovadă de niciun fel de transparență față de consumatori. Trebuie să se unifice regulile în ceea ce privește transparența contractelor, în ceea ce privește telefonia mobilă în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Anan. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, cu toții suntem pentru niște costuri mai reduse atunci când călătorim în străinătate la telefoanele mobile, însă asta este doar o parte din ecuație. Atunci când noi, Parlamentul, îi obligăm pe operatori să reducă taxele de roaming, aceștia trebuie să găsească banii din altă parte, ceea ce înseamnă că vor crește costurile pentru cei care nu călătoresc. Deci sunt taxați cei care nu călătoresc în beneficiul celor care călătoresc. Adolescenții, de exemplu, din circumscripția mea, uh, au acum uh, un cost ridicat la telefoane, deoarece o serie de oameni de afaceri, comisari, uh, parlamentari, uh, pentru că aceștia să poată vorbi mai ieftin când sunt în străinătate. Deci și noi suntem implicați în acest vot, nu suntem dezinteresați, nu e așa? E vorba de regulamentul pe care noi l-am încurajat în ultimii ani, e în beneficiul nostru. Deci dacă vrem să înțelegem ce s-a întâmplat în Europa, Trebuie să citim acest raport. După părerea mea, să vedem cine are puterea și asupra cui. Domnule președinte, e clar că noi, eurocrații, suntem cei care avem în mână frâiele puterii. Vă mulțumesc, doamna Weider, neafiliată, însă cred că poate să ia cuvântul și dumnea ei. Doamnă Weider, aveți cuvântul un minut. Prezident cum par două Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Eu am fost de acord cu acest raport și am votat pentru, pentru că sunt de părere că ceea ce s-a realizat în acest domeniu a fost foarte corect. A fost corect ceea ce a făcut Parlamentul Sârb. Însă, atunci când am început să lucrez la Bruxelles, minutul costa 3 euro, chiar mai mult. Iar acum, datorită acestui regulament, uh, plătim mult mai puțin și acest lucru este bun pentru fiecare societate din Europa. Vreau să subliniez că aceste tarife au fost de multe ori neclare, lipsite de transparență, mai ales în ceea ce privește SMS-urile. Noi, de exemplu, am scăzut mult prețurile în ceea ce privește convorbirile telefonice, însă firmele uh, au plătit foarte mult pentru SMS-uri. Acest regulament uh, reprezintă un pas înainte mare care reprezintă interesele consumatorilor. În ceea ce privește transferul de date, care este foarte important și se poate realiza acum prin telefoanele mobile, cred că realizările Parlamentului European sunt foarte bune. Mulțumesc! Mulțumesc, raportul Skinner. Activități de asigurare și reasigurare, domnul Ryan. To congratulate Mulțumesc. Aș vrea să-l felicit pe domnul Skinner pentru acest raport. Cred că a făcut uh, o treabă excelentă. Eforturile au fost mari, însă cred că a reușit să elaboreze un raport bun. De asemenea, mulțumesc și instituțiilor statelor membre. Cred că este un exemplu bun de cooperare pentru a impulsiona redresarea economică. Acest răspuns european este un exemplu foarte bun de relații bune cu privire la cooperarea financiară. Trebuie să ne asigurăm că nu mai asistăm niciodată la o criză bancară cum este cea de acum. Comisia a aprobat uh, un sistem de creditare pentru creditele ipotecare în uh, Marea Britanie. În felul acesta, cetățenii vor fi uh, sprijiniți pentru a-și putea rambursa creditele. Trebuie să urmărim progresele acestui sistem care va reduce poverile financiare. Cred de asemenea că instituții financiare din statele membre ar putea să faciliteze trecerea de la un sistem de creditare ipotecară la altul pentru cetățeni. Instituțiile ar putea face multe pentru a îi ajuta pe cetățeni în această perioadă de recesiune. Mulțumesc. Raportul Ökmar, cadrul comunitar pentru securitatea nucleară. Domnul Rubic va prezenta o declarație scrisă. Domnul Hidden Harris are cuvântul. Mulțumesc. Înainte de a începe, aș vrea să îl felicit pe colegul meu, domnul Kamal, care și-a făcut cea de-a 100 intervenție în plenară. Poate că sunteți surprinși că a trebuit atât de mult. Însă, mă bucur că a reușit acest lucru. Eu mă bucur din mai multe motive. În primul rând, cine poate să se opună siguranței nucleare și dacă e să vorbim despre siguranța nucleară și despre energia pe viitor, dorim ca aceasta să fie făcută într-un mod cât mai uh, sigur și de asemenea, eu doresc să existe legi um, privind uh, energia nucleară, mai ales în Marea Britanie, deoarece m-am săturat de eolienele astea care strică peisajul uh, minunat al țărilor europene, al zonelor rurale și care nu uh, produc nimic pentru rețelele naționale, din potrivă, fac rău și nu aduc energie, ci doar oferă energie pentru perioade scurte. Deci eu sunt pentru siguranța nucleară și pentru energia nucleară. Vă mulțumesc! La raportul uh, Romeva Irueda privind sistemul comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor în domeniul pescuitului are cuvântul domnul Alistair. Mulțumesc, domnule președinte. În propunerea originală, Comisia propunea să se controleze pescuitul uh, de agrement și a fost unul dintre rapoartele care au stârnit uh, foarte multe proteste, nu doar în acest sector, ci în, uh, din partea tuturor celor care au un interes în acest domeniu. Amendamentul 48 a fost adoptat, este un amendament, amendament care permite statelor membre să aibă o marjă de manevră în ceea ce privește autorizarea și înregistrarea pescuitului de agrement. Statele membre sunt cele care sunt cele mai măsură să hotărască dacă există un impact. În majoritatea statelor membre nu există un impact asupra uh, peștilor. Mă bucur de faptul că Comisia a, a fost uh, clară în această uh, în propunerea sa. Vă mulțumesc. Domnul Radnan. Mulțumesc, domnule președinte. După 10 ani la Parlament, nu cred că nimic mă mai poate minuna. Însă m-a șocat uh, inutilitatea acestei propuneri de a extinde uh, prevederile și la pescuitul sportiv. Aceștia trebuie să înregistreze fiecare captură la nivel național. Propunerea nu a fost eliminată, deși a fost îmbunătățită în mod substanțial, mulțumită eforturilor de la comisie și a scoțienilor atât de patrioți care reprezintă această țară, domnul Stevenson printre aceștia. De asemenea, îi mulțumesc și domnului Jim Allister, cel mai bun prieten al Irlandei de Nord de la Parlamentul European. Dumnealui susține foarte bine interesul uh, provinciei sale. Problema era că legile, legile actuale nu erau puse în aplicare și instinctul Parlamentului este să legifereze în loc să folosească instrumentele juridice pe care le avem la dispoziție. Deci eu cred că ar trebui să aplicăm acest lucru în uh, domeniul pescuitului. Deci nu e bine să vii cu o nouă lege. Deci întâi trebuie să folosești, să te folosești de toate căile juridice la dispoziție. Mulțumesc, doamna Tyler. Thank you. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Sper că am, i-am asigurat pe pescar de faptul că le-am recunoscut drepturile. Amendamentul 49 a fost adoptat cu 40 de voturi pentru, 45. Amendamentul 2 a fost adoptat. Amendamentul 92 a căzut. Amendamentul 93 a fost respins de asemenea. Următorul pas este un pas pe care trebuie să-l ia Consiliul. Trebuie să vedem cum va aborda Consiliul articolul 47. Astăzi se lansează Carta Verde asupra reformei politicii de pescuit și sper că deputații vor uh, difuza această carte verde în rândul uh, contribuabililor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Viser. Conservarea resurselor de pescuit. Domnul Kamal are cuvântul. Discursul 101. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, e un moment uh, crucial. Am stabilit un nou reper. Titlul e interesant. Conservarea resurselor pe prin măsuri tehnice. Trebuie să spun un lucru. Dacă vrem într-adevăr ca cele mai bune măsuri tehnice să ducă la conservarea resurselor de, haliu, de, de pește, ei bine, nu le găsim în politica de pescuit. Această politică a eșuat total în ceea ce privește conservarea resurselor uh, halieutice. Și a venit vremea să vedem ce s-a făcut la nivel mondial. Să ne uităm, de exemplu, la Islanda, unde au niște drepturi bazate pe proprietate. Să nu uităm la ce a făcut Noua Zeelandă, unde drepturile la terenurile de pescuit sunt uh, înmânate de la o generație la alta. Ambele țări au uh, au dovedit un lucru. Dacă ai încredere în piață, în reguli, în drepturile de proprietate, aceasta este soluția cea mai bună și nu o planificare de tip uh, sovietic centralizată care nu a fost decât o, o catastrofă. Deci a venit momentul să avem încredere în piață. Mulțumesc! Acum la raportul Busutil, o politică comună de imigrare pentru Europa. Domnul Busutil are cuvântul. Micro, please. My... Vă rog să folosiți microfonul, spune domnul președinte. It's ago I sent to uh, your message. V-am trimis un mesaj în urmă cu două minute în legătură cu raportul Viser Vreau să îmi explic votul la acest raport. Presupun că ați primit această informație, această cerere din partea mea. E, no, non e pervenuta. E... Nu, nu am primit această cerere. Doamnă Weider, regulamentul prevede ca inscrierea pentru explicațiile de vot să fie trimise înainte de începerea acestora. Deci nu am primit nicio cerere din partea dumneavoastră. La raportul anterior v-am dat uh, cuvântul, deși nu am primit această cerere, însă o a doua oară nu am cum să o fac, deoarece aș greși în fața colegilor care așteaptă să ia cuvântul. Îmi pare rău, însă deoarece nu am primit nicio cerere de intervenție, nu avem cum să vă dăm cuvântul. Are cuvântul domnul Busutil. Grazie, sur president. Nota asira, ne spiega il-voti eh, tana. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi la votul uh, grupului PPE la raportul meu privind politica comună de imigrare. Am avut două voturi și am votat uh, pentru a elimina un alineat uh, inclus de către grupul socialist care le oferă drept de vot imigranților. Noi nu suntem pentru așa ceva și am votat împotrivă la diferitele comisii. Din păcate, această măsură nu a trecut. Acest aliniat ar fi fost eliminat. Am votat însă pentru raport, deoarece credem că este bun și include un bun program privind poziția Parlamentului în domeniul politicii de imigrație și azil. Domnul Golniș are cuvântul acum. Princip, acțiune, Raportul domnului Buțuchi se referă la politica cu privire la imigrație. Uniunea Europeană ar avea nevoie de 60 de milioane de imigranți în afara Europei până în 2050. Ori asistăm la închideri de întreprinderi și la uh, restructurări în masă. Dacă nu acționăm, imigranții vor avea din ce în ce mai multe drepturi, inclusiv drepturile la accesul la piața muncii, discriminarea pozitivă, recunoașterea calificărilor informale. Uh, nu este firească, având în vedere că cetățenilor europeni se cer calificări este clar că asistăm la o avalanșă a imigranților organizată de eurocrați. Trebuie să inversăm fluxurile migratorii, să restabilim frontierele interne, să instituim o politică familială de, de impulsionare a creării de familii. Vă mulțumesc. Onorevole Borghezio. Domnul Borghezio are cuvântul acum. Te. Eh, multe rezerve su questa relazione. Am multe mm, rețineri la acest raport. Așa cum s-a spus cu câteva clipe, mm, se vorbește despre niște previziuni care par ciudate în momentul în care avem probleme legate de integrarea milioane de persoane și când uh, mii de lucrători sunt uh, dați afară. Deci gândiți-vă această previziune mi se pare că nu își are locul. Însă aș vrea să spun că în timp ce noi discutăm despre cum să reglementăm, cum să organizăm uh, viitorul în uh, domeniul imigrației, există, au loc anumite tragedii uh, și care sunt evitate de multe ori mulțumită intervenției fericite a guvernului nostru. Ce face Europa? De șase de cazuri, domnul Maroni denunță faptul că Malta nu a primit uh, acești imigranți, deși a primit uh, bani din partea Uniunii Europene. Deci Malta nu s-a ocupat de acești imigranți care ajung pe litoralul său, provenind din uh, Africa de Nord toate aceste cazuri, deci de fiecare dată a trebuit să intervină Italia, care practic nu mai face față uh, la centrul de la Lampedusa, autoritățile sunt supra-solicitate. Avem nevoie de niște norme concrete, de mai multe fonduri publice pentru Italia, pentru a putea face față așa cum trebuie acestei provocări. Avem nevoie de niște reglementări serioase ale fluxului migrator migratoriu. Nu putem continua așa uh, cum am făcut-o până acum. Doamnă Weider, cererea dumneavoastră a fost primită în mod oficial, deci vă rog să specificați în legătură cu ce raport veți vorbi. Domnule președinte, doresc să vorbesc despre uh, Comisia pentru Pescuit și raportul respectiv. Uh, doresc să vorbesc despre, despre posibilitățile pescuitului. Stimate domnule președinte, pentru Letonia pescuitul este foarte important, 550 de kilometri de graniță, sunt graniță maritimă. Noi nu putem lucra în toate comisiile uh, Parlamentului European, însă Comisia pentru Pescuit și pescuitul sunt foarte importante pentru Letonia și pentru economia tradițională de aici. Raportul nu este suficient de cuprinzător așa în, în ceea ce privește protecția uh, pescuitului de coastă. Știu că există reglementări uh, care au fost introduse, dar noi avem impresia că pescuitul la noi este periclitat și că pescuitul pe coasta de est este reprezintă de asemenea o o amenințare. Uh, statele riverane uh, trebuie să renunță la uh, economia tradițională și nu ar fi bine să facă acest lucru. În prezent, statele noastre de pescari cumpără pești de la întreprinderi mari și chiar și în ceea ce privește pescuitul din ocean, multe locuri de muncă se pierd. Mulțumesc. Cu aceasta s-au încheiat uh, explicațiile de vot. Revenim la ora 15 pentru a relua lucrările. Vă mulțumesc.